S-a închis și se adoptă. Acum raportul domnului Lamasur e vorba de eh, punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată. Votăm amendamentul 2 la alineatul 9, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum amendamentul 3. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. și uh, respinge. Uh, aliatul 12, votul original, do pe două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, partea a doua, la aliatul 12, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Alinatul 16 al textului original, votul apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Alinatul 19 al textului original, votul apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Alineatul 20 al textului original, votul pe apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Ajungem la alineatul 36, amendamentul 4, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum, textul original, alineatul 36, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Ajungem la considerentul C, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Apoi uh, textul original, uh, considerentul C, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum vot cu apel nominal, partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă. Iar acum rezoluția în ansamblu să vot cu apel nominal, vă rog să votați, votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Și se adoptă. Iar acum putem da pe scurt cuvântul uh, domnului Lamasur. Vă rog, domnule Lamasur, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamna președintă, și vreau să mulțumesc mare majoritatea colegilor care au votat acest raport și, în mod excepțional, am cerut cuvântul, pentru că întâmplarea face să fie ultimul raport pe care am onoarea să-l prezint în plenară după 27 de ani petrecuți în Parlamentul European. Merci, chers collègues. Mulțumesc, dragi colegi. Merci. Așadar, mulțumesc, dragi colegi. Însă acum o să vă pedepsesc cu încă două fraze. În 1989 am uh, intrat în Parlamentul European, uh, pe atunci un for politic limitat la o parte a Europei, doar uh, Occidentul. Uh, la vest de Cotrea de Fier și Parlamentul uh, pe care îl voi părăsi peste câteva săptămâni e un veritabil Parlament European cu capacitate legislativă. Je voudrais... Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, începând cu cei din grupul meu, sigur, dar nu numai, colaboratorilor Parlamentului, de asemenea, colaboratorilor grupului, asistenților, pentru toată munca pe care am făcut-o împreună. Datorită vouă, dragi colegi, am învățat că uh, a asculta, a dialoga, uh, a respecta pe ceilalți, să căuta compromisul, a căuta interesul comun, toate acestea sunt mult mai eficiente decât înfruntarea sistematică ce prea adesea caracterizează dezbaterile noastre la nivel național. beaucoup... Da, multe din parlamentele noastre naționale la fel și un prestigios capitoliu de malul celălalt al Atlantic, care avea lecții de învățat aici, în acest Parlament. Onoarea mea va fi să fi fost și eu un uh, muncitor anonim, uh, modest, dar mândru că și-a adus și la portul la o construcție politică care va marca uh, pe vecie istoria continentului nostru și în viitorul Parlament European, din care nu voi mai avea onoarea să fac parte, uh, mi-aș dori ca majoritatea care s-a exprimat acum să fie unită pentru a adapta Uniunea la provocările noului secol. Mulțumesc din nou! Coleg Lamassur, you have felt the Mulțumesc, domnule Lamasur, și ați văzut că toată lumea v-a susținut și, și în a asculta acest mesaj important și știm cu toții uh, ce muncă ați avut timp de 30 de ani. Uh, deci, uh, Parlamentul vă urează toate cele bune pe viitor. Bun, acum trecem la raportul doamnei Breso. Intervenție fără microfon din sală. Da, deci trecem la raportul doamnei Breso E vorba de punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei. Alineatul 4, uh, alineatul 4 amendamentul 2, rol cu apel nominal, vă rog să votați. Acum votul s-a închis și se respinge. Textul original, alineatul 4, uh, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum alineatul 8, amendamentul 3, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge. Acum, textul original, alineatul 8, votul pe nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Alineatul 10, amendamentul 4, cine e pentru? cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum, alineatul 10, textul original, vot copil nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. și se adoptă. Alineatul 24, textul original pe două părți, cine pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La fel. Alineatul 22, amendamentul 6, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. și se adoptă. Alineatul 26, amendamentul 5, vot pe nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge. Alineatul 28, uh, textul original, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. După alineatul 36, amendamentul 1, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum, considerentul J. Textul original, vot, uh, apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Considerentul K al textului original, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Iar acum uh, votul final, rezoluția de ansamblu său, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Mulțumim. Iar acum uh, următorul raport. Raportul doamnei, doamna, doamnei Spinelli, punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene în cadrul instituțional al Uniunii Europene. Deci, alineatul 2, amendamentul 3, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, după alineatul 2, amendamentul 8, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. După alineatul 8, alineatul 4, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. Acum alineatul nou amendamentul 5, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. După alineatul nou amendamentul nou, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. După alineatul 10, amendamentul 10, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. După aliatul 14, amendamentul 6, vot pe apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis, se adoptă. După alineatul 17, amendamentul 11, vot pe apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum, alineatul 21, amendamentul 7, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Eh, votul s-a închis. Hmm, se respinge. După alinatul 21, amendamentul 12, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. După alineatul 26, amendamentul 13, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 14, la fel, după alineatul 26, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Amendamentul 14, votul s-a închis acum. Se respinge. După alineatul 27, amendamentul 1, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Și după alineatul 28, amendamentul 2, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. După alineatul 28, amendamentul 15 pe două părți, prima parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Iar acum partea a doua, amendamentul 15, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge. Alineatul 32, amendatul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge. Acum alineatul 42 al textului original pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. A, partea a doua, acum cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Iar acum, votul final, rezoluția în ansamblu său, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Iar acum trecem la următorul punct, și anume raportul uh, Rangel, statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor ombudsmanului, statutul ombudsmanului european, inclusiv uh, deci, propunerea privitoare la statutul acestuia. Deci votăm. Votăm articolul 1, amendamentul 3. S-a deschis votul prin apel nominal. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 23. Cine este pentru? Abțineri? Se... Să verificăm. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Articolul 2, alineatul 7, amendamentul 4. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 25. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 5. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adopted. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm, vă rog. Amendamentul 19. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 26. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 devine caduc. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Doriți să verificăm? În regulă. Am auzit o solicitare, deci să verificăm. Amendamentul 30 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu-mi dau seama. Verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Articolul 3, aliniatul 8, text original pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. A doua parte, text original, la articolul 3, aliniatul 8. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10, revizuit, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Amendamentul 13, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 34. Cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul, amendamentele 14 și 35, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Amendamentul 21 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, aș prefera să verificăm. Vă rog, a doua parte, la amendamentul 21, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 15, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1, așa cum a fost el revizuit. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar aș prefera să verificăm, vă rog. Amendamentul 1 revizuit. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 revizuit. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum votăm propunerea de regulament. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iată, un document uh, unic, producția Parlamentului. Acum votăm propunerea de rezoluție în totalitatea sa. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm. Raportul colegului Fox. O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii. Un vot unic, vot prin apel nominal, rezoluția în totalitatea sa. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm cu raportul colegei Guteland, utilizarea durabilă a pesticidelor. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Aliniatul 5, textul original pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Verificăm a doua parte la aliniatul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 7, text original, pe două părți. Cine este pentru prima parte? A doua, ă, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6, pe două părți. Prima parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. A doua parte, la amendamentul 6, din nou vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7. Pe două părți, prima parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și a doua parte, din nou vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Textul original pe două părți, la aliniatul 17, prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 18, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Aliniatul 19, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă aliniatul 20, amendamentul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 22, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. După aliniatul 24, amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 25 pe două părți, prim, textul original, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, la aliniatul 25, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17, s-a deschis votul. E vot prin apel nominal. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 18. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 19. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă?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 Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm cu 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Să verificăm. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Se adoptă. Amendamentul 23, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 44, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu amendamentul 24, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 61, votăm pe două părți, cine este pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 4. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 47. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul... Dar întâi verificăm amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul 28. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 28. S-a închis votul și se adoptă cu destul de largă majoritate. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă amendamentul 26, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Considerentul D, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 32, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 33, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și acum votăm rezoluția în totalitatea sa, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și trecem la ultimul uh, vot, uh, dar înainte se adoptă uh, raportul colegului Belet, punerea în aplicare a directivei privind asistența medicală transfrontalieră. Mai avem un singur vot.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 And it's closed. <laughs> S-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc uh, tuturor și o după amiază plăcută! Începem explicațiile de vot. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Și acum dau cuvântul celor trei colegi care au cerut să intervină în legătură cu acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între UE și d'Ivoire. Raportul João Ferreira. Mai întâi, are cuvântul. Poate așteptăm 30 de secunde, nu mai mult, înainte de a da cuvântul. Arvoisat kollegat, nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Dragi colegi, trecem la explicațiile de vot. Mai întâi, în legătură cu acordul de parteneriat pentru pescuit între Cote d'Ivoire și UE, raportul Ferreira, recomandarea Ferreira. Are cuvântul mai întâi colega Clara Aguilera Garcia. Vă rog, aveți cuvântul. Doamna Aguilera, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-mi explic votul în favoarea acestui acord. Toate acordurile de pescuit sunt importante pentru țările cu care sunt încheiate, dar și pentru flota europeană. Doresc să subliniez ca acest acord uh, cu o țară mică, cum este Côte d'Ivoire, cu doar 20 de milioane de locuitori și peste 60 de grupuri etnice diferite, uh, care a traversat uh, o perioadă dificilă de război civil, um, în care uh, dezechilibrele sociale sunt enorme. Um, acest acord cu uh, Côte d'Ivoire, chiar dacă țara nu are un sector important de pescuit, este important. Este un gest de solidaritate din partea Uniunii Europene cu această țară. Vor profita, va profita sectorul de pescuit Uh, mai ales al tonului, care va uh, pes, uh, mai ales tonul se va pescui în această zonă și deci consecințele raportului acordului vor fi pozitive. Vă mulțumesc, doamna Chirera Garcia. Are cuvânt acum domnul Hannan. Mulțumesc, doamnă. Au fost uh, zile foarte uh, pline pentru Codivar. A fost și o problemă cu steagurile. Ministerul de Externe din Germania a trimis un tweet care și-a exprimat solidaritatea. Uh, în fine, am votat cu toții zeci, sute de acorduri de pescuit cu tot felul de țări africane. Eu de, profit de ocazie ca să mă plâng de uh, gestionarea foarte proastă a politicilor de pescuit, de aceea trebuie să încheiem atâtea acorduri, dar totuși să ne gândim la lucrul ăsta și în alt mod. În general, noi tratăm continentul african ca un fel de colonie, colonie economică ce ne furnizează materii prime pe, cu uh, tarifurile noastre. Putem exporta boabe de cafea verde, dar nu boabe de cafea prăjită din Africa, cacao, dar nu ciocolată. Deci, noi încurajăm, prin politicile noastre economică, un efect care nu doar ține o politică care nu doar ține oamenii în sărăcie, ci uh, uh și afectează uh, și pe cei din Europa. Trebuie să scăpăm de politica agricolă comună. Mulțumesc acum domnul Sean Kelly. Mulțumesc. Aș dori să subliniez oportunitățile pe care acest acord le aduce pentru Uniunea Europeană Um, atunci când uh, cooperăm în mod durabil pentru exploatarea resurselor. Durabilitatea, sustenabilitatea este un element cheie în toate politicile de pescuit și tocmai de aceea mă bucur că acest acord dă importanța necesară acestei priorități. Avem uh, de-a face cu o promovare a economiei albastre și mă bucur că putem uh, promova această evoluție. De asemenea, salut aspectele benefice ale acestui acord care permite pescarilor din statele membre uh, să aibă acces la aceste resurse, asigurându-le în același timp că acest lucru se face într-un mod ce ține cont de mediu. Uh, protejarea ecosistemelor marine este o prioritate în interesul tuturor celor implicați. Îi salut pe raportori și pe coraportori uh, pentru munca foarte importantă depusă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kelly. Continuăm cu următorul raport, raport raportul colegului Ferreira pe acest subiect, mai exact o rezoluție. Are cuvântul domnul Hannon De fapt, colegul Hannon a părăsit sala, deci putem Uh, continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, mai exact un raport din partea colegului Sala Franca referitor la programul UE de luptă antifraudă. Am să-i dau cuvântul colegului Zdroievski. Intensiv, n-ai crut că Mulțumesc. În timpul uh, dezbaterii foarte scurte nu am reușit să-mi exprim poziția în legătură cu noua propunere și în legătură cu uh, modificările programului antifraudă. Um, este important să nu crească birocrația. Trebuie să creăm mecanisme care să ne permită să eliminăm foarte mult mai ușor fenomenul pe care îl numim fraudă s-a votat în așa mare majoritate în favoarea acestui acord și pentru că am reușit să adoptăm multe amendamente care îmbunătățesc cu adevărat versiunea inițială și doresc să mulțumesc raportorului pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Stroievski, și acum are cuvântul domnul Marias. Am mulțumesc, doamnă președintă ă, Sigur că este foarte importantă lupta împotriva fraudei. Uh, ea trebuie combătută mai intens, însă ce vreau eu să menționez e faptul că sunt anumite produse agricole, cum ar fi laptele, care sunt importate din Albania, în Grecia și poartă eticheta de produs uh, grecesc apoi alte produse, carnea importată de la Scopie și apoi tot așa se pune etichetă produs în, în Grecia. Deci ă, asta este o specie, ă, o specie specială de fraudă și trebuie să o combatem prin intermediul Comisiei Europene. Deci avem nevoie de măsuri concrete care încă nu există și pedepse ă, față de aceste două țări vecine, Macedonia de Nord și uh, Albania, în cadrul politicii de preaderare a, la Uniunea Europeană. Trebuie să luăm măsuri ca să eliminăm aceste fraude. Mulțumim, domnule Maria. Și acum, că domnul Hanan s-a întors. Ba nu, ba nu, chiar ne-a scurtat sesiunea, deci ne-a părăsit, uh, deci trec la colegul Mamikins. Vă rog. The recent report of... Mulțumesc. Raportul recent al Curții de Conturi um, conține niște cifre alarmante. Frauda cu fonduri europene, 391 de milioane de euro, dar numai 15% din această sumă a fost recuperată. Unele fonduri au fost uh, folosite în mod abuzit de politicieni și de familiile lor, altele în domeniul agricol. Interesul comun, dar și credibilitatea politică a Uniunii Europene sunt afectate, pentru că nu există un mecanism european pentru detectarea fraudei. Dragi colegi, nu putem să ne bazăm pe autoritățile naționale pentru a combate frauda, pentru că și ele uneori comit această fraudă. Salut propuneri pentru, inter- uh, pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și salut uh, uh, amendamentele la raportul domnului Sala Franca ce pun accentul pe cooperarea între toate autoritățile la nivel european. Am votat pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Mamikins. Am să-i dau cuvântul acum domnului Pospișil. paní předsedající já jsem podpořil tuto zprávu. Mulțumesc, domnule președinte. Am sprijinit acest raport. Doresc să mulțumesc Parlamentului pentru că a adoptat amendamentele care permit să modifice uh, Um, versiunea finală a acestui uh, raport. Uh, este important să luptăm eficient împotriva fraudei. Din păcate, lupta împotriva fraudei nu a fost suficient de viguroasă în toate statele membre. Deci este logic că Parlamentul European și instituțiile să aibă interesul să urmărească fraudele împotriva intereselor Uniunii. Este important uh, ca aceste cazuri de fraudă să fie anchetate eficient și acest program are tocmai acest obiectiv, să financeze mai bun organele administrative de poliție și judiciare uh, ca, pentru ca autoritățile să fie suficient uh, echipate pentru a lupta împotriva fraudei și pentru a um, urmări cazurile de fraudă. Mă bucur că și că acest raport va duce la îmbunătățirea statisticilor pe viitor. Vă mulțumim, domnule Pospițil, și acum trecem la raportul CADEC privind planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și are cuvântul mai întâi Robert Matthews. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat cu plăcere în favoarea acestui raport care schimbă modul în care sunt controlate activitățile de pescuit uh, în apele occidentale. Toată lumea recunoaște că în uh, de ani de zile politica comună de pescuit a fost o catastrofă, dispar uh, stocurile de pești, e șomaj, situația din ce în ce mai dificilă luarea controlului de la nivelul centralizat uh, înspre un nivel descentralizat e o idee foarte bună. E foarte bine că asta se întâmplă în apele occidentale, unde uh, pescarii din Marea Britanie sunt foarte activi și totuși e păcat că Uniunea Europeană încă nu reușește să controleze toate activitățile de pescuit uh, prin entități mici, prin națiunile uh, sale, pentru că acestea sunt cele care înțeleg mai bine pescuitul, dar au și cel mai mare interes uh, să existe un interes, să fie un pescuit sustenabil și sunt convins că după Brexit o să facem așa ceva în Marea Britanie. Mulțumesc. Eh, Mulțumesc și acum doamna Aguilera Garcia. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Um, este important că am adoptat uh, aici, uh, în Parlament, acest acord înainte de Brexit, dar uh, apele Atlanticului Occidental vor fi reglementate de un plan de gestiune a pescuitului multianual. Acest plan are aspecte pozitive. Oferă mai multă, specie, mai multă previzibilitate pescărilor din uh, Atlanticul Occidental. Am fi dorit să nu există divizare între nord și sud. Dar lucrurile sunt cum sunt. Stabilitatea acestui sector este foarte important. E vorba de peste 4.000 de embarcațiuni, deci este o zonă de pescuit extrem de importantă. Am fi dorit de asemenea să se limiteze mai mult pescuitul recreativ, uh, dar acest plan este un succes al politicii comune de pescuit uh, și astfel se va asigura viitorul sectorului de pescuit în Atlantic. Mulțumesc! Colega Aguilera Garcia. Mulțumesc, doamna Aguilera Garcia, așa cum are cuvântul Sean Kelly. Bun. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru acest raport. Mi se pare un compromis foarte bun. Cred că îi va ajuta pe pescarii noștri din aceste ape să continue, să-și continue ă, activitatea, dar într-un mod care protejează mediul. Și încă o dată, acest lucru este foarte important. Nu putem să exploatăm ă, toți peștii din ă, mare, pentru că atunci n-am mai avea pești pentru viitor, ceea ce ar însemna că n-am avea nici pescari. Mi se pare un compromis bun și îl salut. De asemenea, salut acordul uh, pentru pescuitul de agrement. Mi se pare de asemenea important și această rezoluție va fi în beneficiul lor vom ajuta de asemenea și industria pescuitului. Industria turismului în pescuit este ceva mm, care îmi face și mie plăcere, deci mă bucur în mod special. Mulțumim, domnule Kelly. Putem trece cu următorul raport. Uh, raportul Gardini, mecanismul de protecție civilă al UE. Două explicații de vot avem. Începem cu colegul Maulu. Uh, Mulțumesc. Cred că e important să subliniem un aspect Uh, din Uniunea Europeană care mă lasă așa nelămurit, adică disponibilitatea față de etnia romă, mai ales în ce privește ajutoarele economice. Într-o situație foarte delicată din punct de vedere al ocupării, cu zeci de milioane de șomeri în întreaga Europa, mai ales uh, în țările din, de la Marea Mediterană și mai ales în Italia, cu Uh, situație de uh, risc de revoltă socială, cred că abordarea Parlamentului, mai ales în acest moment atât de delicat prin care trece Europa, deci uh, abordarea Parlamentului trebuie dedicată celor care reprezintă bazele Uniunii noastre, identitățile naționale. Asta este efortul pe care sper eu să-l facem că uneori mai și exagerăm în apărarea minorităților de pe continentul nostru. Sigur, au dreptul la demnitate, dar trebuie integrate, pentru că de multe ori de la aceste minorități vedem că ei nu dau dovadă de voință de a colabora cu noi. Eh, Mulțumim, domnule Mauro. Acum eh, are cuvântul domnul Marias ο μηχανισμός Mulțumesc. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii este important pentru că mai ales țările din Sud au uh, suferit probleme grave din cauza dezastrelor naturale. În Grecia um, au fost inundații în Atica uh, și Um, incendii de pădure în zona orășelului Mati, în care au murit foarte mulți oameni. Uh, cei care au suferit pagube au trebuit uh, să obțină compensări. Uh, guvernul trebuie să facă ceva. Deocamdată s-a dovedit complet incompetent, încă nu a plătit compensațiile acestor oameni. Trebuie de asemenea să se modifice modul în care funcționează fondul de solidaritate. El trebuie să fie mult mai flexibil când vine vorba de condițiile um, care trebuie respectate pentru a se oferi compensări. Mulțumesc! Mai avem încă o solicitare la explicațiile de vot din partea colegului Paria. Cari colegi, votei a favor desta rezolução porque entendo că... Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru această rezoluție. Cred că Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult în ceea ce privește capacitatea de răspuns la criză în uh, situații ce ar putea apărea în Uniunea Europeană. Cred că suntem într-o etapă crucială în ceea ce privește dezvoltarea și punerea în aplicare a planului uh, pentru acest uh, mecanism. Este nevoie de mai multă cooperare între statele membre și trebuie să uh, înțelegem că acest mecanism de protecție civilă promovează solidaritatea europeană, joacă un rol de asemenea uh, joacă un rol important în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm din cauza schimbărilor climatice. Deci trebuie să facem mai mult și mai bine pentru a consolida mijloacele uh, pe care le avem. Mulțumim, domnule Faria. Continuăm cu raportul Bonafe privind uh, reutilizarea apei. Începem cu domnul Scholtes. Mulțumesc. Resursele hidrice uh, sunt uh, amenințate în întreaga Uniune de, de aceea este important uh, ceea ce facem. Apa poate deveni o problemă gravă în viitorul uh, Uniunii, de aceea este necesar să discutăm despre reutilizarea apei, deci refolosirea apelor uzate. Bineînțeles, în acest scop e nevoie de infrastructuri, de um, centrale de epurare și va exista un impact asupra agriculturii pentru a reutiliza apa și pentru a reintroduce în uh, natură, resurse care vor sprijini anumite culturi. De asemenea, trebuie să se elimine uh, resturile de substanțe chimice și medicamente. Mulțumesc, are cuvântul domnul Stoievski. 11 lat byłem în Wrocławia, więc uh, mam pojęcie. Mulțumesc. Uh, a fost uh, primar în uh, orașul Wroclaw și știu uh, despre ce vorbesc. Acest raport aduce o noutate și încă una foarte importantă, și anume că doamna raportoare e de acord cu utilizarea principală a apei refolosite în agricultură, însă legislația trebuie urbanizată și, armonizată și pentru utilizarea apei reziduale urbane. Asta